Acum trecem la o dezbatere asemănătoare, un subiect foarte apropiat. Următorul punct de pe ordinea de zi este o declarație a vicepreședintelui Comisiei, naturii reprezentant al Uniunii, privind situația din Venezuela după alegerea ilegală a noului președinte și a noului birou al adunării naționale. Dacă put, dacă ați putea fi de acord, nici la acest punct nu vom avea intervenții spontane și dezbaterea va fi începută de, din nou de înaltul uh, reprezentant al Uniunii, domnule Borel. No problem, no problem. We are just completely okay. Thank you so much for for following this closely. thank you so much high representative. the floor is yours. Căutam notițele. Au fost atât de multe dezbateri interesante. Ultima pe care o avem acum se referă la Venezuela. În urmă cu câteva săptămâni, um, această plenară a discutat sit, uh, situația, criza din Venezuela, care s-a agravat tot mai mult în ultimii ani datorită bloca- blocajului politic în această țară. Din păcate, astăzi trebuie să discutăm deteriorarea ulterioară a crizei uh, politice ca urmare a ultimelor atacuri împotriva sistemului constituțional a, um, datorită loviturii de stat parlamentare împotriva adunării naționale din Venezuela. Forța și violența au fost folosite împotriva președintelui Guaido pentru a preveni uh, alegerea legitimă a uh, biroului adunării naționale împiedicarea accesului în adunarea națională nu reprezintă decât un act ulterior de polarizare și de împiedicare a găsirii unei soluții pașnice la această criză. Alegerea ilegală a noului președinte nu, e, nu este legală și nu a reprezentat procedurile legale, nu a reprezentat principiile constituționale, nu a existat un quorum verificat, nu a existat o majoritate de vot și nu au fost respect, respectate nici alte criterii. Orice acte sau decizii luate de uh, adunarea națională în aceste condiții nu pot fi recunoscute de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană și comunitatea internațională au, respect, au reacționat rapid, uh, au respins aceste atacuri și au reiterat că domnul Guaido este pre- președintele legitim al adunării uh, naționale. Aceste acte sunt uh, inad- inadmisibile. Aceste evoluții cer un răspuns puternic și alte măsuri um, restrictive care îi vizează pe cei care subminează democrația în Venezuela. Aceste măsuri nu trebuie să fie în detrimentul uh, poporului venezuelan care este care suferă deja consecințele dramatice ale acestor uh, acestei crize. Aceste sancțiuni uh, țintite nu trebuie să fie singurele instru- măsuri la care recurgem, trebuie să găsim și alte măsuri care să-și aducă contribuția la o soluție pașnică. Chiar dacă viitorul nu este deloc roz și nu vedem Uh, perspective concrete pentru depășirea acestui impas politic, trebuie să încercăm să creăm spațiul necesar pentru un dialog politic. Considerăm că o, rez- o rezolvare pașnică și durabilă acestei crize, crize este posibilă doar printr-un uh, dialog uh, cât mai cuprinzător și inclusiv. Când discutăm despre reinstaurarea instituțiilor, ne referim în primul rând la refacerea credibilității autorității electorale și a Curții Supreme de Justiție. În lipsa acestor instituții nu, poate, nu, nu pot fi organizate alegeri uh, prezidențiale uh, credibile și nici nu poate fi găsită o soluție durabilă pentru Venezuela. După cum am reiterat de mai multe ori, Uniunea Europeană nu va precupăți niciun efort pentru a re instaura democrația, statul de drept și alegeri prezidențiale libere în Venezuela. O altă dimensiune a eforturilor noastre este de a, face, de a avea o abordare mai coerentă din partea comunității uh, internaționale a crizei din Venezuela. Intenționez să cer reprezentantului internațional Iglesias. Este vorba de Enrique Iglesias, să discute cu toți uh, actorii internaționali relevanți pentru a înțelege ce altceva am putea să facem. Și în încheiere, permiteți-mi să spun că vom uh, urmări îndeaproape evoluțiile din Venezuela, vom păstra contactul cu ceilalți actori internaționali. Un lucru este sigur, avem nevoie de eforturi mai concentrate din partea întregii comunități internaționale și avem nevoie de aceste eforturi urgent. Acestea sunt în rezumat uh, cuvintele pe care doream să vi le transmit și sunt uh, sigur că dezbaterea uh, se va apropia de o concluzie pe care îmi permit să o anticipez. Avem nevoie de eforturi mai concentrate din partea întregii comunității internaționale și avem nevoie de aceste eforturi în mod urgent. Urgent. Impasul nu poate dura la nesfârșit și uh, vom încerca să facem acest lucru în uh, următoarele zile. Vom căuta un uh, sprijin mai puternic din partea tuturor actorilor implicați și vom cere grupului de contact să-și continue activitatea așa numitul proces de la Oslo, s-a împodmolit și el suferințele poporului din Venezuela și situația politică fac necesar să depunem uh, eforturi ulterioare pentru a putea organiza alegeri uh, libere și echitabile prezidențiale, o cerință deja exprimată de mai, de mai mult timp, fără prea mult succes. Însă ce s-a întâmplat cu adunarea națională reprezintă un punct de cotitură și uh, face evident uh, faptul că este nevoie de un angajament, angajament mai puternic din partea noastră și sper că uh, acest angajament va fi manifestat în următoarele săptămâni. Începem dezbaterea. Domnul Lopez Ghil, un minut și jumătate numele PP. Mulțumesc, domnule președinte, domnule înalt reprezentant. Adevărul este că această dezbatere, după ce am ascultat dezbaterea anterioară, mă face să mă gândesc că facem prea puține și prea târziu. Uzurpatorul Nicolas Maduro a încercat o lovitură de stat disperată cu sprijin militar pentru a împiedica singura putere legitimă din uh, Venezuela, adunarea națională, să-și aleagă autoritățile. Acest uh, regim și-a arătat adevărata intenție și anume să împiedice toate încercările de a face transferul, tranziția către democrație, transfer legal de putere. Acest Parlament trebuie să ratifice încă o dată sprijinul său pentru Juan Guaido, nu doar în calitate de președinte legitim al adunării naționale, ci și în calitate de președinte interimar al Republicii Venezuela. Așa au făcut-o peste 60 de state și instituții democratice din lume. Nu putem uita nici cauza și nici acestei crize și nici cei care au produs-o și nici această încercare de lovitură uh, de stat uh, în față de uh, adunarea națională. Trebuie să să ne asigurăm că sunt sancționați cei care încalcă statul de drept în mod flagrant, să existe sancțiuni internaționale care să nu afecteze populația generală, dar care să uh, nu îi lase nepedepsiți pe cei vinovați. Aceia care suferă atrocitățile acestui regim, trebuie, acelora trebuie să li se facă dreptate se tot încarcă drept, încalcă drepturile omului și nimeni nu acționează. Acest popor prins în mijlocul uh, uh, violențelor suferă foametea și pare să nu aibă acum viitor. Mulțumesc, acum dau cuvântul altului domn Lopez de la Socialiști pentru un minut. Mulțumesc. Așa cum uh, a spus-o și în altul reprezentant Giuseppe Borei, suntem aici uh, pentru a denunța o încercare de lovitură parlamentară din partea guvernului regimului Maduro uh, să împiedice buna funcționare a adunării democratice din Venezuela, s-a încercat ilegitimizarea creând structuri paralele pentru a nu-i permite lui Guaido să continue ca președinte. Uh, o enormă majoritate de țări europene um, și nu numai l-au recunoscut pe Guaido ca președinte interimar al acestei țări. Um, trebuie să jucăm un rol constructiv uh, la UE. Um, uneori uh, este frustrant să vedem că acest regim este supune Venezuela unei situații insuportabile. Este o criză umanitară fără egal ceea ce traversează acum Venezuela. Trebuie să propunem sancțiuni individualizate și în același timp, constructiv, trebuie să acționăm prin grupul de contact pentru a găsi o um, soluție, o ieșire democratică prin alegeri. Mulțumesc în numele grupului Renew are cuvântul domnul Canias. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Borei. Această rezoluție depășește o simplă dezbatere parlamentară sau rezoluția Parlamentului European. Prin această rezoluție, Parlamentul European condamnă, recunoaște și uh, vorbește într-un moment uh, cheie din istoria Venezuelei. Condamnă și denunță regimul tiranic al lui Maduro pentru încercarea de a da o lovitură de stat parlamentară pentru a împiedica uh, acțiunea unei instituții democratice să arate că regimul Maduro a fost o farsă. <clears throat> nu îi recunoaște pe aceia care au fost democratic aleși. Uh, Parlamentul recunoaște, uh, îl recunoaște pe Guaido ca președinte interimar și adunarea națională ca singura cameră de reprezentare democratică. Ehm, de asemenea, denunță hărțuirea intolerabilă de care se face vinovat regimul Maduro. Ehm, cere înaltului reprezentant ehm, să, ca Uniunea Europeană să-și intensifice eforturile pentru a ajuta democrația Venezuela, urmărind foaia de parcurs adoptată de Adunarea Națională și de grupul de contact, să se intensifice sancțiunile față de cei care se fac responsabili pentru încălcarea drepturilor omului și um, cer membrilor care nu l-au recunoscut uh, pe Guaido, președinte legitim, să o facă și de asemenea uh, cerem ca reprezentanții politici uh, ai acestea să fie recunoașteri ca atare. În final, această rezoluție vorbește direct și onest poporului venezuelan și spune, îi spune sus și tare, nu sunteți singuri. Acest parlament dovedește printr-o amplă majoritate a reprezentanților săi că uh, oamenii cu păreri diferite se pot pune de acord în apărarea democrației. Vom lupta alături de poporul venezuelan fără uh, nici uh, o pauză pentru uh, ca acest popor să aibă un uh, viitor și privim acest lucru cu speranță. Domnul Haider de la IDE. Vă mulțumesc, doamna președintă. Situația din Venezuela este uh, groaznică. Situația această țară atât de bogată în țiței este caracterizată de misterul de externe ca fiind una uh, instabilă în care au loc uh, atacuri brutale în care armele de foc sunt folosite pe scară largă, în care nu mai există măsuri de îngrijire medicală, de, exemplu. Este o situație foarte uh, Uh, tristă, însă ce se trece sub uh, tăcere este faptul că mm, această situație este cauzată de un dictator de stânga care se agață cu toate mijloacele de putere, uh, recurgând inclusiv la uh, arme de foc și mm, cu toate acestea sau tocmai de aceea acest regim uh, este lăudat de cei de stânga din uh, Europa. Drept urmare, actele de violență sunt uh, importante și noi trebuie să fim atenți că, ca în Europa să nu ajungem la repetarea acestei situații din Venezuela. Mulțumesc, domnul Terci. Cambio de ton. Mulțumesc. Mă bucur să văd că schimbăm uh, tonul. S-a observat acest lucru, uh, s-a observat și în faptul că această rezoluție privitoare la Venezuela se va bucura de un acord. Unii au uh, decis că trebuie să facem uh, presiuni masive asupra acestui regim de comuniști și interlopi traficanți de droguri care au, și-au arătat intențiile asaltând adunarea națională. Trebuie să-i sancționăm pe toți cei implicați, pe Maduro, pe Padrino și pe mulți alții care nu trebuie să mai dispună de nici măcar un dolar în afara Venezuelei. Sunt uh, îngrijorătoare uh, legăturile cu comuniștii spanioli care sunt acum la guvern în Spania. Această dictatură este un pericol pentru regiune, își omoară zilnic populația și are o putere de corupere care depășește uh, Atlanticul, traversează și care este foarte uh, periculoasă. Are cuvântul acum de la GUE domnul Pineda. Grazie, Mulțumesc, uh, domnul președinte. E ciudat că Parlamentul se încăpățânează să sprijine o persoană care a pierdut chiar și sprijinul majorității opoziției, care nu dorește să se vadă reprezentată de un golpist, de un uh, pucist corupt. Și acum l-a susținut pe Parra. Uh, Guaido știa că nu se bucură de susținerea necesară și în loc să intre pe ușă ca un om normal, a decis să facă uh, un scandal și să sară gardul ca o capră. Ehm, și pentru a-și fi fidel uh, tradițiilor sale puciste, ehm, a uh, mers mai departe și a luat cu și un uh, ziar. Este o farsă. S-a autoproclamat președinte, dar a păstrat fondul de ajutor umanitar și acum cere sancțiuni împotriva propriului său popor, cere să se răzvrătească armata, cere o o uh, răzvrăta, răzvrătire a armatei și împotriva guvernului spaniol. Este uh, surprinzător că uh, membrii ai acestui parlament care sunt uh, moștenitori ai regimului fascist din Spania pot să ia cuvântul aici, în Europa. Vă mulțumesc, trebuie să respectăm timpul acordat și Doamna președinte, mulțumesc și interpreților. Domnul Tajani. Dos diputados venezolanos. Mulțumesc. Vrem să-i salutăm pe deputații venezuelani de aici care apără democrația în țările lor și care sunt uh, uh, susținători al lui Guaido, președinte interimar în Venezuela și președintele Adunării Naționale a ales democratic împotriva eforturilor depuse de dictatorul Maduro uh, um, și a colectivelor militare care au încercat încă o dată să sufoce democrația în această țară din America Latină. Din toate aceste motive, cred că Europa trebuie să poată să um, reacționeze. Nu să nu sperăm că doar ajutoarele umanitare vor fi utile. Trebuie să fim mai uh, curajoși um, în Uniunea Europeană și Parlamentul European a avut hotărârea de a recunoaște ca prima instituție ca președinte interimar al uh, a Republicii Bolivariene Venezuela. Va reface acest lucru adoptând un document foarte important care reiterează ilegalitatea și toate actele negative ale domnului Maduro îndreptate împotriva propriului popor, prin care distruge democrația și sufocă libertatea. Tocmai de aceea este necesar să fie impuse sancțiuni împotriva tuturor uh, membrilor acestui regim, sancțiuni împotriva tuturor celor care au, uh, nu au respectat drepturile omului și ar trebui să fie vizată și uh, familiile tuturor complicilor lui Maduro și cred că ar fi important ca în cele din urmă Comisia Europeană, în altul reprezentant, noi toți să fim curajoși să adoptăm o poziție dură și decisivă în relațiile cu domnul Maduro și cu regimul dictatorial din Venezuela. Nu putem renunța la curaj. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Santos, un minut. Mulțumesc. Evenimentele din 5 decembrie din Venezuela de a nu permite reprezentanților aleși democratici către alegători să intre în adunarea națională, să-și exercite funcția arată că s-a depășit uh, o linie roșie. Nu se poate tolera astfel de evenimente. Nu fac decât să exacerbeze o polarizare a societății din Venezuela, ceea ce pune în pericol eforturile de promovare a unei soluții politice și prelungirea crizei și suferințelor poporului din Venezuela. Cu efecte grave, o criză umanitară care a făcut ca 90% din populație să trăiască sub pragul sărăciei. Doar de la începutul acestui mandat în Parlamentul European am avut trei dezbateri legate de Venezuela. În ultimii doi ani, această țară a fost abordată de opt ori în plenară. Va fi a șaptea rezoluție cu privire la Venezuela care va face obiectul unui vot în această perioadă. Trebuie să trecem de la vorbe la fapte. Poporul din Venezuela nu mai poate să suporte. Domnule comisar, așadar, sprijin întru totul hotărârea dumneavoastră. Trebuie să se aplice sancțiuni țintite la adresa acestor oameni care promovează încălcarea drepturilor omului și a drepturilor democratice în Venezuela. E nevoie și de o concertare prin grupul de dialog să promovăm alegeri democratice, libere și corecte, cu un control internațional. Dând cuvântul alegătorilor, îmi pare rău că vă întrerup, dar și alți colegi uh, au uh, o noapte destul de lungă. Acum, doamna Șaranzova, un minut. Terminamos 2000. Domnule înalt reprezentant, am încheiat uh, anul 2019 cu o dezbatere pentru, despre Venezuela și am început 2009-2020 cu o altă dezbatere despre altă criză. Mm, uh, președintele Parlamentului European a fost blocat de poliție în uh, afara acestei clădiri și a trebuit să încerce să um, să sară un gard pentru a intra în această clădire. Ar fi absurd să vedem așa ceva, dar acest lucru s-a întâmplat cu Juan Guaido um, săptămâna trecută. Aceste fapte nu ne mai surprind deja în uh, Venezuela. Maduro ne-a arătat cât se poate declar că n-are nici cea mai mică intenție de a părăsi puterea sau de a negocia o adevărată tranziție democratică. Democrația va veni doar atunci când presiunea va obliga regimul să-și negocieze termenii uh, de uh, ieșire. Uh, așa că nu mă voi obosi niciodată să insist asupra faptului că trebuie să facem presiune cu sancțiuni specifice și uh, trebuie să sprijinim în același timp uh, un dialog pacific. Mulțumesc. Sandra Pereira de la GUE are cuvântul. Perdem ja... Mulțumesc. Nici nu mai ține minte câte dezbatere am avut în legătură cu Venezuela în Parlament. De fiecare dată avem și mai multă creativitate, dar uh, și cei care mint se impun. E o tentativă de lovitură de stat acum un an care a dus la o escaladare a sancțiunilor din partea SUA și Uniunii Europene împotriva Republicii Bolivariene Venezuela, care dăunează poporului venezuelan, dar și comunității internaționale de acolo, inclusiv portughezi, dar fără succes avem răspuns de la un popor care nu se laudă și care respinge aceste manevre din străinătate, care își apără suveranitatea și care dorește să stabilească liber viitorul țării proprii într-o țară în agonie. Poporul din Venezuela rezistă și se bucură de solidaritatea noastră. Ez következő felszólalunk a néppártból, Monteiro de Aguilar Claudia, parancsoljon, egy perc az doamnă președintă regimul lui Nicolás maduro a încălcat în mod sistematic uh, constituția din venezuela și a făcut acest lucru într un mod sistematic. ultimul episod de această natură a fost această operațiune organizată în adunarea națională o instituție ocupată în mod legitim de Guaido, regimul Maduro încalcă toate principiile democrației, fără niciun fel de rușină și el este re- res- responsabilul pentru suferințele prin care trec mulți cetățeni din Venezuela. Este, este un lucru susținut de mai multe ori de către Parlamentul European, care și-a exprimat sprijinul pentru Juan Guaido, pentru adunarea națională reprezentată de dumnealui și acum am asistat la o uzurpare a puterii. În plus, să nu uităm actele grave eh, care au avut loc în ultima perioadă și a venit momentul să blocăm acest regim al lui Nicolas Madura. Trebuie să, să ne opunem celor uh, care s-au întâmplat în uh, adunarea națională. Îmi pare rău uh, față de antevorbitoarea mea care a făcut trimitere la ingerențe externe. Uh, Um, îmi pare rău, dar nu este adevărat. Partidul, um, uh, partidele de stânga sunt cele care afirmă așa ceva. Nu este adevărat, situația este clară, de înțeles pentru toată lumea și eu sunt alături de uh, poporul din Venezuela. Domnul Dante, vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant, doar în urmă cu câteva zile am, am asistat la al la act de violență și de abuz din partea lui Maduro care prin regimul său a condamnat la foame, la exil, um, un popor care trăiește în una din cele mai bogate țări din lume. Vă văd da doar câteva cifre. 4 milioane și jumătate de venezueleni și-au părăsit țara. Um, în anul 2017 fiecare cetățean a pierdut în medie 11 kg din propria uh, uh, greutate, 85 de medicamente esențiale care sunt greu de găsit, ne spune OMS. Din 2013 PIB a scăzut cu 95%, ne spune Fondul Monetar Internațional. domnul înalt uh, reprezentat, Uniunea Europeană, pentru care democrația, viața venezuelanilor sunt atât de importante prin intermediul uh, mijlo- uh, unor acțiuni diplomatice ar trebui să susțină organizarea unor noi organi- uh, alegeri um, prezidențiale libere și echitabile. Ar trebui să transmitem acest mesaj uh, regimului Maduro și celor care îl susțină, în primul rând Rusiei. Vă mulțumesc. Ultimul Uh, vorbitor este din partea Riniu, doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule înalt reprezentant. Um, încercarea violentă a lui Maduro de a încerca uh, să preia controlul asupra adunării naționale merită să fie condamnat. Acest guvern este responsabil de cea mai gravă criză um, de uh, umanitară și de conviețuire din istoria acestei țări. Juan Guaido, președintele interimar, trebuie să fie recunoscut ca și reprezentanții săi externi. Trebuie să sprijinim o comisie de anchetă care să evalueze situația pe teren și uh, să, uh, prin grupul de contact, să încercăm să găsim o ieșire democratică prin alegeri libere, fără a exclude sancțiunile personalizate pentru cei care sunt vinovați de încălcarea drepturilor fundamentale. Maduro trebuie să părăsească puterea pentru că Venezuela adevărată, reală, l-a abandonat semnat în urmă cu mulți ani. Ehm, cetățenii trebuie să nu, să fie, ehm, să nu mai fie sub ehm, greutatea sărăciei în care a adus această directură. Domnule Stimate domnule vicepreședinte, dacă sunteți de acord, puteți încheia dumneavoastră dezbaterea. Aveți la dispoziție 5 minute dacă nu sunteți prea obosit și dacă doriți să o faceți. Vă mulțumim pentru răbdarea de care ați dat dovadă astăzi. <clears throat> Majoritatea comentariilor din partea deputaților au primit răspunsul. Cum să interpretăm atât de multe lucruri diferite difuzate în întreaga lume? Pentru mine e clar și delegația noastră din Venezuela are o părere clară că nu putem considera alegerea acestei noi conduceri în conformitate cu regulile și că trebuie să continuăm să acceptăm faptul că Guaido este președintele adunării naționale din Venezuela. Asta nu rezolvă problema dar măcar e o poziție coerentă din partea noastră. Iau notă de faptul că există păreri foarte împărțite în Parlament în legătură cu ce se întâmplă în Venezuela, dar trebuie să rămânem la fapte care pentru mine sunt limpezi. El este președintele Adunării Naționale și, în consecință, rămâne președintele Uh, în funcție pentru a organiza alegeri în Venezuela. Vom continua a lucra pe această bază și vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile de la dezbatere. Thank you very much. Președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele foarte utile. Așfoglalási indítványt kaptam. Ebben a mai la Zariu. Au fost depuse șase rez- uh, proiecte de rezoluții în care aceste dezbateri. Votul va avea loc joi. Vă urez tuturor un an nou fericit și mulțumesc din nou înaltului reprezentant pentru prezență, care o urez și uh, noapte bună. Mâine ne revedem de la 9 la 14 și apoi de la orele 15. Ordinea de zi a fost publicată pe pagina de internet a Parlamentului. Noapte bună tuturor!